ordinea de zi în această dimineață declarațiile Consiliului și Comisiei la întrebarea este Erasmus în pericol. Încă o dată aș dori să dau cuvântul domnului Mavreanis, președintele în exercițiu al Consiliului. Υπουργέ, το μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Okay, no. Uh, uh, domnule președinte Doris Pack, domnule comisar, onorați membri, împărtășim întru totul perspectiva că perspectivele economice ale Uniunii Europene se bazează pe uh, tineri, pe oameni tineri care capital uman bine format, de aceea programul de învățare pe întreaga durată a vieții, inclusiv uh, programul Erasmus, reprezintă unul dintre cele mai uh, de succes proiecte ale Uniunii Europene în sistemul educațional. În acest context, permiteți-mi să vă asigur că finanțarea programului de învățare pe în întreaga durată a vieții, în anul 2012 și 2013, nu va fi pus în pericol. În ceea ce privește anul 2012, Consiliul a început să analizeze propunerea Comisiei, așa cum a fost ea prezentată în bugetul rectificativ numărul 6 și va adopta poziția sa privind acest proiect de buget rectificativ cât de curând posibil. În ceea ce privește angajamentele pe 2013, s-a decis în comun de către Parlamentul European și de către Consiliul în timpul negocierilor bugetare se va decide în cursul acestor negocieri cum vor sta lucrurile și sunt convins că se va ajunge la un acord echilibrat în noiembrie privind acest buget. În fine, în ceea ce privește viitorul programului Lifelong Learning, inclusiv Erasmus, Negocierile privind următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2013-2020 sunt în continuare în derulare. Parlamentul European este implicat în aceste negocieri. Președinția va depune toate eforturile pentru a înainta cât mai rapid cu negocierile pe marginea acestui program. Însă, nu este suficient să spun că nu avem mai multe informații în acest moment pentru că trebuie să așteptăm rezultatul acestor negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Mavroianis. Acum voi da cuvântul Comisiei, comisarului Lewandowski. Madam President, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, domnule ministru. Într-adevăr, Recent s-au făcut multe speculații și s-au pus multe semne de întrebare în legătură cu soarta programului Erasmus de asemenea în mass media și uh, multă nesiguranță. De aceea, Comisia mulțumește pentru această oportunitate pentru a face o clarificare. Totuși, este datoria mea de a pune această problemă a programului Erasmus, care este un singur program, totuși, într-un context mai general a ceea ce reprezintă o lipsă de fonduri la bugetul european, nu doar pentru Erasmus, pentru că aceasta este doar o parte a problemei. Unul, una dintre părțile cele mai mici, dar totuși vizibile, cu care ne-am confruntat în anul 2012. Aceasta se datorează uh, subbugetizării sistematice și principalele deficiențe în 2012 sunt în fondul social și în uh, fondul de dezvoltare rural și de asemenea în obligațiile externe, unde credibilitatea Uniunii Europene este în joc. Iată de ce am venit cu o rectificare bugetară pe anul acesta. E vorba de o sumă importantă pentru fondurile de coeziune și pentru dezvoltare rurală și pentru obligațiile externe. De asemenea, pentru rubrica 1A, care se referă la competitivitate și care include multe programe de cercetare, inclusiv acest program de învățare de-a lungul vieții. Și Erasmus, știți foarte bine, face parte din acest program de învățare de-a lungul vieții care reprezintă o pregătire vocațională pentru adulți și pentru învățământul școlar. Și partea cea mai importantă este aceea a programului Erasmus de mobilitate studențească. Pentru a trece peste dificultățile din anul acesta, e vorba de 6 milioane de euro care au fost propuse pentru programul de învățare de-a lungul vieții și estimările sunt de 180 de milioane necesare până la sfârșitul anului și Erasmus reprezintă cam jumătate din aceasta, deci în jur de 90 de milioane de euro. Angajamentul dumneavoastră față de procesul de formare, de mobilitate studențească în Europa întreagă este foarte important, pentru că în afară de această problemă pe care o avem anul acesta, problema și miza este viitorul acestui program și ce se va întâmpla cu perspectiva 2014-2020. Aceasta este o prioritate pe agenda noastră comună de a face ca educația să fie atât de importantă tocmai pentru ca noua generație, ca tinerii care se află în șomaj să aibă competențele necesare și ca generația tânără să aibă o poziție decentă pe piața muncii pentru a asigura viitorul acestui program Erasmus pentru toți. Însă aceasta include și viitorul programului Erasmus pe 2012-2013. Cred că domnul Lamasur a avut dreptate atunci când a tras atenția asupra situației programului Erasmus anul acesta. Și iată, 99% din uh, bugetul european a fost deja uh, predat agențiilor naționale din statele membre în Europa. Însă nu e vorba aici doar de agențiile din statele membre, ci e vorba de 33 de țări care participă în program, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Croația și Elveția. Deci 99% din ceea ce era disponibil pentru 2012 a fost deja plătit agențiilor naționale, 33 de astfel de agenții. Avem deja cereri pentru anul acesta care sunt la nivelul de 160 de milioane, dar ne așteptăm și la mai mult chiar pentru anul 2012. Aceasta fără a include Portugalia, Finlanda, Luxemburgul, uh, Cipru, Bulgaria și România care nu aplică pentru fonduri suplimentare. Există alte țări care fac astfel de cereri. Deci e nevoie într-adevăr de o rectificare bugetară pe anul acesta. Și avem estimări. V-am spus, ceea ce avem nevoie pentru programe educaționale pe anul acesta uh, este o sumă de 180 de milioane pentru Erasmus este jumătate din această sumă, deci 90 de milioane. Domnul Mavroianis are dreptate. Este datoria noastră să asigurăm o implementare fără probleme a programului Erasmus 2012-2013, pentru că s-au avansat deja acolo către agențiile naționale foarte mulți bani. Dar dacă nu primim nimic în plus, atunci avem într-adevăr probleme foarte serioase pe anul 2013, pentru că atunci universitățile vor fi mai puțin dispuse să primească studenți și să promoveze mobilitatea studențească în 2013. Iată de ce avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, vreau să mulțumesc aici și președinției, pentru a putea obține o creștere substanțială pentru anul 2013 și să nu avem o astfel de acumulare de probleme în acest program atât de important pentru Uniunea Europeană la anul. Împreună vom reuși. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Lewandowski. Acum, din partea grupurilor politice, în primul rând, doamna Doris Pack din partea PPE-ului. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, am ascultat cu atenție, dar nu înțeleg de ce suntem aici. Nu Comisia și... Uh, trebuie să numim cât se poate de clar despre ce este vorba aici. Nu este vorba despre o sporire a fondurilor, pentru că Comisia nu a muncit cum trebuie, ci este vorba doar despre faptul că politica, asta înseamnă că statele membre uh, nu și-au uh, respectat angajamentele asumate față de tineri. Ceea ce spune economia, ceea ce spune societatea și politicienii în fiecare duminică uh, nu au făcut, și anume, nu au respectat importanța educației. Uh, procesele de la Bologna uh, au uh, îngreunat viața studenților uh, și iată că acum, odată în plus, reputația uh, programului Erasmus este pusă în pericol. Șederea în străinătate pentru mulți tineri cu ajutorul burselor Erasmus reprezintă oricum o dificultate. Iar dacă se creează impresia, în plus, că ei nu se pot baza nici măcar pe acești bani, atunci acesta este un semnal îngrijorător, mai ales pentru cei care se bazează urgent pe sprijinul prin Erasmus. Încă o dată, ministrii pentru educație și cultură au uh, ajuns la concluzia că obiectivul uh, 2020 trebuie atins și că mobilitatea pentru studenți este foarte importantă. Însă, ce putem să credem despre acest lucru dacă cei 5% de studenți Erasmus nu vor mai putea să beneficieze de burse din cauza lipsei de fonduri? Cei care fac bugetul, respectiv reprezentanții Consiliului, ar trebui să se gândească bine la ceea ce fac, pentru că nu studenții sunt cei care trebuie să plătească pentru reducerile bugetare. Până la urmă este vorba și de viitorul copiilor dumneavoastră. Gândiți-vă la asta! Mulțumesc foarte mult! doamna Pac și acum domnul Svoboda. Mulțumesc. Când am studiam eu la Viena, nu exista atunci Erasmus. Și îmi pare foarte rău în cont și acum că nu am avut această posibilitate atunci. Acum tinerii europeni au această posibilitate, o au în continuare, dar iată, aceasta este periclitată acum pentru unii tineri. În Europa vorbim despre nevoia de excelență, de înalte calificări, trebuie să vorbești nu știu câte limbi străine și așa mai departe, dar iată, programul de Erasmus, Erasmus este amenințat. Liderii europeni vorbesc despre necesitatea mobilității. Nu putem să rămânem într-o țară, în orașul nostru și așa mai departe, iar unele state membre acum pun bețe în roate mobilității. În Europa vorbim despre nevoia de a avea identitatea europeană în afară de cea regională și națională. Cu toate acestea, unii lideri europeni pun bețe în roate și acestui proces. E foarte interesant să vedem că unele țări unde doresc să participe studenții la nivelul Erasmus încearcă să reducă bugetul aferent acestui program. Inacceptabil. Sunt într totul de acord cu ce spune domnul comisar. Vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră pe acest front Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, domnule ministru, sunteți o persoană foarte bună, foarte generoasă, Că totodată trebuie să dați dovadă de mai puțină bunătate față de colegii de la celelalte guverne, față de omologii dumneavoastră, fiindcă e periculos ce fac și periclitează un uh, simbol al integrării europene, a identității europene, a ceea ce înseamnă unitate, ceea ce înseamnă o Europa calificată, înalt calificată. Iar noi acum periclităm acest program. Nu se poate așa ceva, mai ales într-o perioadă în care euro, euroscepticismul prinde aripi. Le spunem tinerilor, vrem să fiți europeni, dar nu avem bani să vă dăm. Încă o dată vă spun, câteodată trebuie să vă arătați mai dur cu omologii dumneavoastră și să le spuneți că uh, părerea Parlamentului European în unanimitate este că avem nevoie de, de finanțare pentru Erasmus, avem nevoie de programul Erasmus pentru tineri, fiindcă aici este vorba de Europa și nu de ambiții naționale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Løkkengard de la ALDE. Og tak for de ord, der er blevet sagt indtil videre. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg har to kommentarer på vegne af ALDE. Mulțumesc, președinte. Uh, am două întrebări pe care doresc să le adresez în numele ALDE. Prima se referă la uh, facturile care nu sunt plătite. În locul de unde provin eu, acolo noi ne plătim facturile. Și despre asta nici măcar nu se poate discuta, este ceva de la sine înțeles. De aceea eu nu înțeleg această discuție despre o subbugetare consecventă. Mie mi se pare că a sosit cu adevărat timpul să încheiem această procedură, pentru că eu nu înțeleg logica care se ascunde în spate. Factura trebuie plătită. De ce atâta subfinanțare? Banii au fost promiși și trebuie dați. Este vorba până la urmă de credibilitatea noastră ca instituție. Trebuie să ne plătim facturile. Este un lucru pe care îl transmit și statelor membre. În al doilea rând, totul se referă la studenți. Iar acum există pericolul ca studenții din statele membre, cel puțin nu atât de mulți ca până acum, să beneficieze de fonduri, respectiv ca finanțarea să fie redusă. Aceasta este situația în care ne aflăm. Nu este o idee abstractă, ci uh, este o situație cât se poate de concretă de care sunt afectați tinerii. Trebuie să vă avertizez, acesta este unul dintre cele mai uh, populare, cele mai iubite programe din Uniunea Europeană și nu poate să ajungă într-o situație în care noi să introducem un joc tactic între instituții și programul să aibă de uh, pierdut. Este vorba aici despre tineri care sunt luați pur și simplu prizonieri și este vorba despre încrederea cetățenilor europeni în proiectul nostru. Este un proiect pe care oamenii îl înțeleg, un proiect iubit. Un proiect despre care auzim mereu că este ceva bun, un lucru bun pe care îl face Uniunea Europeană. Asta este în joc. Nu este vorba numai despre câțiva euro la buget, ci este vorba despre mult mai mult, o miză mult mai mare. Și acest lucru trebuie să uh, fie clar pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Helga Trüppel, din partea verzilor. Doamne președinte, domnule Mavroianis, domnule Lewandowski, într-adevăr, astăzi în mod necesar trebuie să tragem un semnal de alarmă. Pentru că ne găsim într-o situație îngrozitoare în ceea ce privește programul Erasmus. Studenții nu mai primesc banii pentru bursele acordate, burse care le-au fost acordate. Acest lucru este contradictoriu și se opune obiectivelor noastre și mă adresez dumneavoastră, domnule reprezentant al președinției cipriote. Se opune și contravine obiectivelor pe care le-a convenit Parlamentul cu Consiliul, și anume de a face mai mult pentru Erasmus, pentru mobilitatea studenților, pentru educație și formare. Cum putem fi atât de obtuzi, atât de puțin de responsabili? Cum de nu putem să sprijinim acum un program care are atâta succes la nivel european? Doamna PAC, pe bună dreptate, a spus că de pe acum avem o implementare de 99% pe care am atins-o în octombrie anului acesta. Ce să dorim mai mult? Poate că ar trebui făcute economii la subvențiile în domeniul tutunului, care fac mai mult rău, dar nu să facem reduceri în ceea ce privește un program despre care se știe că toți participanții la el au de profitat. Dumneavoastră ați încălcat contractul, acordul, ați promis niște plăți care acum nu sunt plătite. Acest lucru subminează credibilitatea Consiliului European și de asemenea credibilitatea din păcate, a întregii Uniuni Europene. Și aceasta este o greșeală politică gravă. Dar nu avem de-a face aici numai cu programul Erasmus, care este sub presiune, ci și Fondul Social European. Nici deci acesta nu mai beneficiază de fonduri. Știți cât de mari sunt riscurile? Nu mai există bani pentru cursuri de alfabetizare anul acesta și pentru calificarea șomerilor pe lungă durată. Acest lucru este absolut contraproductiv față de ceea ce spuneți mereu la summiturile dumneavoastră, și anume că trebuie făcut ceva astfel încât să fie combătut șomajul în rândul tinerilor, că tinerii trebuie să fie încurajați să fie mobili, să își dezvolte capacitățile. Așadar, încetați această politică irresponsabilă, haideți să avem un buget rectificativ și haideți să uh, avem mai mult curaj în ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual pentru a avea fonduri bune pentru a astfel de programe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Triple. Uh, din partea ECR, domnul Migalski. Pani, pani președinte, pani comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnul Svoboda a făcut de asemenea acest comentariu și îngrijorările noastre sunt justificate. Ceea ce ați spus dumneavoastră ne-a nemulțumit pentru că este un program care merită toată investiția care se face. Și doamna Trupel și-a exprimat îngrijorarea și spunea că deseori banii sunt risipiți, însă banii cheltuiți în programul Erasmus nu sunt bani risipiți, ci bani bine investiți de aceea, nu doar Comisia, ci și Consiliul ar trebui să se asigure că există banii necesari pentru Erasmus. Trebuie să ne asigurăm că reușim să uh, depășim divergențele care există la ora actuală. Nu toată lumea primește aceeași cantitate de bani. De exemplu, un neamț care studiază în Polonia nu primește aceiași bani ca un polonez care se duce la universitate în Germania. Acest lucru nu e corect. Însă ceea ce nu ne putem permite este să nu existe bani, pentru că nu putem spune cetățenilor că Uniunea Europeană uh, distruge practic unul dintre programele uh, cele mai importante, programele emblematice ale Uniunii Europene. Domnule comisar, avem nevoie de asigurare din partea dumneavoastră că acest program va continua. Mulțumesc, domnul Maier, din partea grupului GUE. Mulțumesc, doamnă președintă. E de neacceptat ca programul Erasmus să, uh, să uh, fie în această situație de risc. Uh, aceasta este o consecință a politicii economice rapide, suicidară, care duce la această distrugere economică și face ca în țările cele mai afectate de criză să, um, să fie și mai afectate. În țara mea, toată lumea a, a ieșit pe stradă pentru a susține învățământul public, care este acum uh, într-o situație de risc din cauza reducerilor bugetare care sunt impuse uh, de aici, de la Bruxelles. De aceea, această situație în legătură cu Erasmus va um, înrăutăți și mai mult uh, situația și se va adăuga pe lângă uh, creșterea impozitării, pe lângă uh, datoriile pe care le au studenții și familiile pentru a-și putea utiliza acest drept universal, dreptul la o educație bună. În plus, este risc aici și coeziunea europeană, coeziunea socială. Se creează un fel de Europa cu două viteze pe care noi nu o dorim și aceasta pentru că comunitatea uh, educativă trebuie să fie la același nivel. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Maier. Acum dau cuvântul doamnei Andreasen. Doamna președinte, acum 20 de ani a demarat proiectul Erasmus. 3 milioane de studenți au participat, au beneficiat de el. Între 2007-2013 Uniunea Europeană a plătit granturi de 3 uh, eh, miliarde de euro. Dar economia este în criză acum. Șomajul în, rând, în rândul tinerilor a, a crescut la 11,7%. Aceste granturi, această bursă este de 300 de euro pe lună în medie, insuficient pentru a acoperi costurile de viață. Dacă mai adăugăm și, și biletul de călătorie, uh, Eh, trebuie să se plătească, să se coată din buzunari eh, 5.000 de euro anual eh, din buzunarul familiei pentru o bursă Erasmus. Câte familii își pot permite asta într-o situație de criză ca aceasta? Dat fiind lipsa impactului asupra ocupării și creșterii economice în, următorii, în ultimii 10 ani și dat fiind că numai cei bogați își pot permite bursele Erasmus, a trebuit să renunțăm la acest program. Avem alte priorități care au nevoie de mai multă atenție cei care consideră că mm, a, această evoluție este indispensabilă ar trebui să scoată bani din buzunar decât să impună această povară pe umerii contribuabililor. Mulțumesc. Domnul Sosa Wagner. Mulțumesc, doamna președintă. Știrea referitoare la problemele legate de programul Erasmus este deosebit de gravă, pentru că aceasta afectează uh, formarea și dezvoltarea intelectuală a cetățenilor europeni. Acest program este un pilon esențial în procesul de integrare europeană. Iată de ce trebuie rezolvate cât mai repede cu putință problemele bugetare care trebuie aduse din rubricile bugetare necesare pentru a rezolva această situație și pentru a liniști, practic, opinia publică. Ar fi bine, de asemenea, ca funcționarii responsabili să fie mai atenți atunci când uh, difuzează știri atât de proaste precum aceasta. Erasmus din Rotterdam a scris uh, elogiul uh, față de nebunie. O nebunie adevărată ar fi să punem în pericol aceste burse care îi poartă numele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la oratorii individuali. Domnule Scurie. Președinte, il, il dibattito precedente al nostro... Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea se referă, ă, dinainte de acest punct, s-a referit la cea de-a 20 aniversare a pieței unice. Acesta a fost... Ă, acesta este un domeniu foarte important pentru Uniunea Europeană fără piața unică, Uniunea Europeană ar fi goală. Același lucru este valabil și pentru Erasmus. Pentru foarte mulți, Erasmus reprezintă imaginea Uniunii Europene. Fără Erasmus nici nu ar exista acest sentiment de Uniune Europeană pentru mulți. Este un lucru la fel de important ca piața unică. Chiar dacă piața unică are Uh, prezintă avantaje pentru uh, cetățeni și întreprinderi, este foarte important ca și tinerii să poată fi mobili, să plece în alte țări să studieze împreună cu alții care vorbesc alte limbi străine și poate că au alte tradiții și altă cultură. Acest lucru uh, ne ajută să ne întărim uh, și să ne consolidăm identitatea. Acesta este modul în care Europa a luat naștere. Nu s-a întâmplat acest lucru datorită tratatelor și a birocrației, ci ca urmare a experiențelor zilnice și a schimbului de experiență. Fără Erasmus, piața unică ar putea să uh, își piardă complexitatea. Deci, slăbind Erasmus, putem spune că slăbim Uniunea. Aceasta este o dezbatere foarte importantă. Erasmus este în pericol și fără Erasmus, Europa ar putea să fie văzută dintr-o altă lumină. Mulțumesc comisarului pentru angajamentul său. Fondurile corespunzătoare trebuie să fie găsite astfel încât să poată fi distribuite. Viitorul Europei stă pe umerii acelor care au câștigat experiență până în prezent. Așadar, haideți să fim îndrăzneți și să arătăm ce putem realiza. Mult succes la Consiliu și sunt convins că puteți veni cu vești bune. Președinta, mulțumesc! Rôzne titulky o konci Erasmu a boli príčinou narastajúcej neistoty medzi študentmi aj rodinami. Dnešná debata je... De curând s-a vorbit foarte mult despre punerea, mm, faptul că se va pune capăt programului Erasmus și studenții sunt îngrijorați, trebuie să asigurăm pe cetățenii europeni că Parlamentul European și celelalte instituții conlucrează în acest sens și că dezbaterile bugetare nu vor periclita un proiect de succes, cum ar fi Erasmus. Multe dintre statele membre doresc să reducă bugetul european. Dacă dorim ca proiectul Erasmus să fie finanțat cum trebuie, trebuie să fim pregătiți să investim în formare, în educație, în reformare Haideți să ne asigurăm că această situație nu se va mai repeta. E vorba de credibilitatea instituțiilor europene. Iar uh, soluția pe care o vom găsi va oglindi atitudinea Uniunii Europene în ceea ce privește învățământul și mobilitatea. Îi cer Consiliului să coopereze cu Parlamentul European și Comisia Europeană pentru a se asigura că programul Erasmus uh, este în siguranță. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Benarabatu. Prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum spuneau și colegii mei, imaginea Uniunii Europene, tocmai grație programului Erasmus, este una bună. În ziua de astăzi, mulți dintre cetățenii europeni uh, au îngrijorări în legătură cu proiectul european. Așa că dacă punem în pericol acest uh, steag al Uniunii Europene, care a permis să avem o imagine bună a Uniunii Europene, este o situație dramatică. Domnule reprezentant al Consiliului, ați subliniat problemele care le avem pentru 2012 și pentru viitorul programului Erasmus, dar nu ne-ați dat niciun răspuns categoric în această privință. Întrebarea care este pusă statelor membre aici la Parlament este dacă veți ajuta în vreun fel finanțarea programului Erasmus pentru a răspunde angajamentelor pe care vi le-ați luat. Și dincolo de programul Erasmus, programele de educație și fondurile de coeziune se află acum într-o situație dramatică. De aceea militez pentru o finanțare autonomă a bugetului european care ne-ar permite să ieșim dintr-o astfel de situație de neacceptat. Mulțumesc! Mulțumesc, um, domnul Adelfons. Mulțumesc. Mulțumesc, programul Erasmus are unele limitări, dar acesta este disp- dispozitivul Uniunii Europene care fac pe tineri să aprecieze obiectivul Europei. Un, un sistem care întărește uh, o Europa a partajului și a cooperării, nu a concurenței. Dacă instituțiile europene ar ține într-adevăr la interesul general al cetățenilor, nu am fi aici, nu am discutat despre restricții, despre reduceri drastice, ci din potrivă am acționat împotrivă pentru a oferi mai multe burse, pentru ca Erasmus să nu uh, vizeze doar 3-4% din studenții Uniunii Europene. Uh, studenții care se confruntă deja cu dificultăți, cu greutăți financiare în această situație. Cel mai rău pentru ei ar fi să înlocuim sistemul actual cu un sistem de împrumuturi care ar face ca studenții să-și înceapă viața profesională cu o povară uriașă pe umeri. Dacă dorim ca Europa să iasă din criză, trebuie să ne îndreptăm către ridicare considerabilă a nivelului de educație, către un nivel ridicat de cercetare. Deci este răspunderea noastră ca nu numai programul Erasmus să fie salvat, ci să fie dezvoltat și să răspundă mizelor care există la ora actuală. Este necesar să extindem acest program la formarea continuă a salariaților pentru a construi construi la scară europeană o siguranță a formării și a locului de muncă pentru toți uh, lucrătorii. Mă, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Borghețiu. Mulțumesc, doamnă președinte. Programul Erasmus trebuie susținut cu toate puterile pentru acesta, pentru viitorul generației noastre. Am putea reduce de la alte fonduri, însă acestea uh, fondurile pentru Erasmus n-ar trebui atinse. Ar trebui să reducem, în schimb, uh, toate cele fonduri care sunt pentru sistemele bancare. Și aș vrea să fac câteva propuneri concrete în legătură cu Erasmus. Aș vrea să spun câteva lucruri președintelui Barroso. De exemplu, să existe un uh, schimb în ce privește locurile la camerele studențești. Ar trebui să avem un număr uh, de ore de muncă. Studenții noștri vor să muncească. Ar putea, de exemplu, să muncească la bibliotecă sau la arhivă. Și ar putea să existe regionalizarea, pentru că anumite regiuni, precum a mea, Piemonte, vrea să financeze acest program în baza principiului de subsidiaritate. Deci haideți să extindem această bază de participare și să permitem tinerilor noștri să aibă dreptul de inițiativă. Erasmus este deosebit de important. Până și noi, eurosceptici, susținem Erasmus mai mult chiar decât cei care se spun uh, eurofil. Nu suntem de acord cu birocrația, nici cu cheltuielile inutile, dar nu vrem să se facă reduceri în ce privește viitorul Europei. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Becker. Comisar, liebe coleg. Doamnă președinte, domnule comisar, după cum spunea Doris Pac de la bun început, avem o îngrijorare asupra, referitoare la faptul că se economisește în locuri complet nepotrivite, la educație, la calificare în Europa, unde este clar că avem cea mai puternică armă împotriva uh, șomajului uh, și avem un motor al competitivității uh, Europei este exact așa cum spunea colegul uh, Scuria. Educația este la fel de importantă ca și euro și piața internă. Și este acum, uh, acest program este acum periclitat. Este inacceptabil. Nu are voie să se întâmple asta. Și Mă sperie faptul că din partea Comisiei pe 15 octombrie am văzut că au existat declarații nesigure conform cărora nu poate fi uh, asigurată finanțarea pentru acest program pentru că cei din Consiliu nu își asumă responsabilitățile. Uh, fac apel la Consiliu, în acord cu toți colegii din această sală, să ne asumăm responsabilitatea pentru viitoarea generație. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Becker! Urmează acum doamna Gardia Zabal, Rubial, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Lewandowski, stimate reprezentant al Consiliului. Acum două zile, chiar în plenar, am avut o dezbatere cu privire la bugetul pe 2013. Și printre altele, eu am subliniat problemele care vor apărea în 2013 în legătură cu plățile dacă Consiliul nu acceptă propunerea Comisiei și lectura Parlamentului. Astăzi, în dezbaterea privind Erasmus, nu vorbim numai despre ce s-ar putea întâmpla în 2013, ci și despre ce se întâmplă chiar acum. Adevărul este că anul trecut nu am acceptat nu ați acceptat voi, dragi colegi, propunerea uh, Consiliului și uh, Comisia nu a acceptat apoi propunerea Consiliului și Parlamentului și deci Erasmus a avut probleme. Ni se spune însă că nu vor fi probleme legate de plăți. La fel ni s-a spus și anul trecut. Deci nu mai putem crede ce ni se spune. Ni s-a zis că vor fi suficienți bani, că nu vor fi probleme, iar acum Comisia anul acesta a trebuit să vină cu un buget rectificativ de 9 miliarde de euro. Cred că mai există încă pericole și că trebuie să fim foarte prudenți. Vă rog frumos să acceptați propunerea Parlamentului ca să nu se mai întâmple așa ceva. Mulțumesc, domnul Mitras, un minut 30. Vă mulțumesc, Doamna președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, în această perioadă unde toate guvernele din Europa vorbesc despre rata șomajului și despre bugetul de austeritate, uh, categoria de vârstă uh, între unde includem pe cei tineri, este poate cea mai numeroasă și cea care îndeplinește cele mai multe dificultăți pentru a se integra în societate. Noi avem o mare răspundere față de tine. Uneori uh, chiar mă întreb, uh, oare le suntem utili? Noi ne ocupăm de propriile noastre probleme, dar ne ocupăm și de problemele tinerilor și în general de problemele e, Europei. Și nu numai din cauza crizei trebuie să dovedim cetățenilor că au nevoie de noi, au nevoie de Europa. Și Cetățenii acum nu mai sunt convinși că chiar au nevoie de noi și vreau să spun uh, domnului Lamasur și domnului comisar Lewandowski că le sunt recunoscători, pentru că dacă ei nu ar fi vorbit uh, răspicat, poate că uh, ar fi fost o hotărâre luată în spatele ușilor închise și nimeni n-ar fi fost la curent decât prea târziu. Domnul Migalski deseori l-am criticat pe domnul comisar, dar astăzi Comisia și Consiliul trebuie să vorbească la unison și mă bucur că s-a organizat și această dezbatere la Parlamentul European. Există directiva 665 din 1999, unde se stipulează condițiile potrivit cărora angajații trebuie să lucreze și este și acolo se stipulează care sunt condițiile minime eh, eh, ca de exemplu eh, temperatura. Mă întreb dacă până și în sală temperatura este cea adecvată. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum Aș dori să vă spun că mai mult de 20 de colegi uh, s-au înscris pentru a putea lua cuvântul în cadrul sesiunii Catch the Eye, dar nu pot să uh, satisfac pe toată lumea pentru că la orele 12 încep voturile și atunci am să-i rog pe colegii care au intervenit în timpul sesiunii precedente să dea prioritate celor care nu au făcut acest lucru. Dar acum începem cu doamna Angelil, doamna a Parlamentului. Doamnă președinte, nu pot să fie tinerii cei care plătesc costul crizei. Avem criza economică și trebuie să renunțăm la risipa de fonduri. Dar atunci haideți să începem prin a elimina sediul dublu al Parlamentului, ca să dăm un exemplu. Dar să nu ne atingem de fondurile pentru acțiuni și proiecte care funcționează foarte bine și mai ales de Erasmus. Acest program care a dat posibilitatea milioanelor de tineri europeni să poată să călătorească și mai ales tineri care nu au cine știe ce posibilități economice și au putut astfel să se bucure de o experiență de studiu sau de o experiență profesională nouă, ceea ce i-a ajutat poate să intre mai ușor pe piața muncii și munca care acum este atât de puțin disponibilă. Un tânăr din patru în Europa este fără loc de muncă. Deseori repet acest lucru în acest for. Și poate că tinerii care se uită acum la noi și care ne urmărește, trebuie să spunem tare, nu vă atingeți de Erasmus. Este minimum pe care trebuie să-l facă instituțiile europene. Trebuie să-și ia angajamentul în acest sens. Mulțumesc că acum are cuvântul domnul Papa Nicola. Aici, Το Erasmus κατακινεί παρα... Mulțumesc. Ένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα... Știm cu toții că Erasmus este unul din programele cele mai reușite ale Uniunii Europene. E un program care se identifică cu construcția europeană. Cu toate acestea, astăzi am ajuns să ne întrebăm dacă acest program nu este cumva în pericol. Încă o dată punem din nou totul sub semnul întrebării. Am făcut același lucru și pentru spațiul Schengen și nu este acceptabil așa ceva. Vreau să revin la ce spuneau colegii. Trebuie ca toți tinerii, toți eh, studenții din cele 33 de state ce fac parte din programul Erasmus să poată continua să-și depună cererile și să fie asigurați că eh, programul continuă. Vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice care participă la acest program. Sunt persoane care fac sacrificii personale uneori ca totul să meargă bine, pentru că creditele Erasmus nu ajung. Doamnelor și domnilor, guvernele greșesc, de aceea suntem aici la Parlament, de aceea sunt colegii la Comisie, ca să se vadă că nu vom lăsa Erasmus uh, baltă. Trebuie să avem o nouă discuție și să nu ne întrebăm dacă Erasmus are, are probleme, pentru că poate că Europa are probleme. Mulțumesc, doamna Costa. Grazie, președinte, eh, Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eh, domnule reprezentant al Consiliului și domnule comisar, nu este normal ca atunci când sărbătorim 25 de ani de când a fost creat Erasmus să discutăm despre posibilitatea ca acest program să dispară. Există 33 de țări care participă la Erasmus și până în prezent mai mult de 2 milioane și jumătate de studenți au avut această ocazie de a cunoaște o altă realitate și nu este normal ca acest program care a fost o poveste de succes să aibă de uh, suferit, tocmai că um, în circunstanțele în care din cauza crizei fondurile au fost deja în total cheltuite. Și să nu uităm că programul de învățare pe parcursul întregii veți nu a reprezentat decât 0,7% de întregul buget pentru fosta perioadă de programare. Și dacă am putea uh, să uh, obținem această creștere de 65% ar fi minimul pe care îl putem face. Mi se pare de-a dreptul uh, anormal să anunțăm că nu putem să facem acest uh, um, efort și nu putem să ne onorăm angajamentele, pentru că altfel eroscepticii vor fi mai numeroși în rândul tinerilor. Doamna Țicău,

viitorul Uniunii Europene se bazează pe tineri. Cei care se opun cooperării europene spun că programul Erasmus nu este suficient pentru ca Europa să aibă succes. Dar acesta este un pas înapoi. Avem nevoie de investiții în uh, educație, în uh, libera circulație. Știm că piața de muncă are nevoie de personal calificat. Și acesta era unul din marile beneficii ale programului Erasmus. Avem nevoie de investiții în educație. Și dacă reducem de aici fondurile, acest lucru este deosebit de îngrijorător. Cred că președinția cipriotă nu dorește să lase în urmă un semnal atât de negativ. Mai ales uh, și comisarul ar putea juca un rol important acum aici. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Erasmus este un program deosebit de important pentru că milioane de studenți au putut să aibă acces la această formă de coabitare și de schimb pentru a descoperi o altă țară, pentru a se um, familiariza cu o altă cultură și cu o altă limbă. Erasmus este un program cheie pentru sectorul educațional pentru că datorită acestui program, tinerii care nu aveau ocazia sau mijloacele să meargă în străinătate au putut să o facă. Înainte, uh, acest privilegiu aparținea uh, copiilor din familiile înstărite. Dar vreau să știu cum vom garanta pe viitor uh, continuarea Erasmus, cu atât mai mult cu cât bursele probabil vor scădea și nu va mai exista această finanțare de 100%. Trebuie neapărat să investim în educație și pentru tineri. Este o, o politică problematică, este o, politi- este o politică cheie, pentru că altfel Europa nu va putea continua să existe. Domnul Fernandez are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că șomajul în rândul tinerilor este de două ori mai mare decât șomajul în general. Credem că programul Erasmus uh, îmbogățește parcursul universitar al studenților și le permite să dobândească competențe care le consolidează apoi uh, posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă. Știm că Consiliul și-a luat anumite angajamente privind Erasmus, de aceea ar fi inadmisibil ca Consiliul să adopte sloganul Nu vrem să plătim. Sigur că trebuie să plătească și trebuie să își respecte angajamentele luate. Eh, trebuie să aibă un comportament credibil și demn de încredere. Sperăm că acest program prioritar, care a fost fundamental în afirmarea proiectului european, să fie continuat și sperăm că pe viitor Consiliul nu va mai ridica uh, îndoieli cu privire la uh, plățile efectuate. Mulțumesc, doamna Paliadeli. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să pot participa în această, la această dezbatere astăzi, pentru că după 25 de ani a unui program atât de, uh, de succes, ne întrebăm dacă vrem să continuăm cu el sau nu. Din punctul meu de vedere, programele cele mai de succes ale Uniunii Europene sunt epuizate, practic, din cauza succesului lor. Este important ca statele membre să sprijine uh, Uh, programele de succes și, drept urmare, să sprijine succesul Europei. Mă bucur că majoritatea acestui Parlament este pentru și nu numai pentru continuarea acestui program, dar și pentru a-i oferi un viitor uh, solid. Trebuie să luăm în considerare în, viitor, în uh, viitorul buget. Mulțumesc, domnul Randstorf. Děkuji, paní předsedající. Já mám pouze jednu... Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare foarte simplă, care este strâns legată de acele idei vehiculate în anii 80, atunci când eu însumi eram uh, profesor universitar. În acele vremuri, 75% din uh, produsul național uh, brut um, reprezenta suma care um, era alocată pentru uh, activități ce permiteau creșterea economică și aici era inclusă și cercetarea și dezvoltarea și uh, finanțarea sectorului educațional. Noi ar trebui să ne gândim ce s-a întâmplat atunci și să vedem și de ce nu putem să aplicăm și acum această rețetă și întreb Comisia de ce vrea să mineze, să submineze această sursă de creștere economică pentru Europa. Acum are cuvântul domnul Gariga Poled. Mulțumesc, domnule președinte. Programul Erasmus este dovada cea mai vie a faptului că există uh, miraje bugetare în Europa. Există angajamente care se iau, există declarații spectaculoase și apoi există din ce în ce mai puțin bani în bugetul Uniunii Europene pentru a se și face plățile. Domnul comisar Lewandowski a explicat foarte bine acest punct. Doamnelor și domnilor deputați, avem un deficit anual de peste 530 de milioane de euro. Nu ne-am putut respecta angajamentele și Comisia pentru Bugete, reprezentată de președintele Lamassur, a făcut o declarație presei prin care explica problema Erasmus, spunând că sunt dificultăți bugetare și că acest exemplu arată cum nu trebuie să ne purtăm. Domnul Boris. Pani comisarzu, w największym skrócie... Da, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Pe scurt, vorbim despre a construi încredere. 2,5 milioane de participanți uh, fac parte din uh, programul Erasmus. Uh, se uită înspre noi și se întreabă dacă vom fi suficient de hotărâți pentru a le oferi o nouă oportunitate pentru mai multă integrare. Nu există nimic mai bun decât Erasmus dacă vrem să ne îmbunătățim calificările. Sunt experiențe care rămân cu tinerii de-a lungul întregilor vieți. Sper așadar că activitățile dumneavoastră să fie eficiente. Știu că vă place sportul. Așa că am făcut uh, un tricou simbolic cu numele dumneavoastră pe el. Și după meciul de ieri aș vrea să fiți la fel de eficient ca și Robert Lewandowski în meciul de ieri. Mulțumesc. Domnul Masip Hidalgo. Vă mulțumesc, doamna președinte. Erasmus este un program foarte pozitiv, o bună ilustrare a ideii de Europa. Și doamna Vivian Reding a avut un mare merit pentru acest uh, program. Ar fi păcat ca el să dispară. Vă mulțumesc, domnule președinte. Σας uh, Vă mulțumesc. Aș vrea să reamintesc colegilor care nu au putut să intervină că pot să trimită o declarație în scris, dar uh, nu mai mult de 200 de cuvinte și aceasta va fi anexată la procesul verbal al reuniunii de astăzi. Acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar Lewandowski. Madam President. Doamnă președinte, stimați colegi, mulțumesc pentru angajamentul real și foarte oportun referitor la salvarea Erasmus. Acum e momentul să tragem semnalul de alarmă. Mulțumesc uh, celor care aminteau că Lewandowski a marcat în meciul Real Madrid-Borussia ieri. Trebuie să uh, avem însă răbdare și să ne uităm la ce anume se află în spatele cifrelor, în spatele cifrelor din buget, pentru că e foarte ușor pe hârtie să reduci cifrele. Dacă înveți mii de studenți Erasmus, e mult mai greu să faci reduceri. Când te gândești uh, la micile întreprinderi din spatele cifrelor care au nevoie de lichidități în această perioadă de criză a creditelor, e mult mai greu să tai cifrele. Programul Erasmus a început cu o alocare modestă de 18 milioane de euro în 1988 și acum peste 4.000 de instituții academice din 33 de state, deci dincolo de granițele Uniunii Europene, au semnat Carta Universităților Erasmus. E vorba aici de vizibilitatea și de utilitatea Uniunii Europene pentru generația mai tânără și, de fapt, utilitatea trebuie demonstrată acum, utilitatea instituțiilor noastre. Situația este următoarea, după cum am clarificat. Vă asigur și cred că și ministrul Mavroianis mă va susține și anume, vă spun că studenții care beneficiază de programul Erasmus acum, la începutul lui 2013, nu sunt în pericol. Totul va fi implementat pentru că am trimis bani agențiilor naționale din 36, 33 de state. Însă ce este în pericol mai ales dacă folosim banii alocați pentru 2013 ca să acoperim cererile suplimentare din 2012, atunci apare incertitudinea, cum spuneam, incertitudine care afectează mai mult pe studenții mai săraci din medii defavorizate din Europa. De aceea avem nevoie de o soluție, avem nevoie de angajamentul dumneavoastră. Vă rog să nu uitați că Erasmus este doar o parte a problemelor de învățare pe tot parcursul vieții. La fel de prestigios este și programul Marie Curie pentru tineri cercetători care este în mare pericol dacă nu vom găsi 100 de milioane suplimentare pe anul acesta. Aceasta e imaginea globală când începem bătălia pentru viitor, pentru perioada până în 2020. Aceste programe de cercetare nu trebuie să fie afectate, e partea cea mai uh, mare a bugetului european, care va crește de la 50 la 80 de miliarde de euro. Însă acum trebuie să-i asigurăm pe studenți că în 2014 nu vor fi afectați. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule, uh, domnule Lewandowski, mulțumesc pentru angajament. Acum, în numele președinției cipriote, domnul ministru Mavroianis are cuvântul. Seats more quietly, please. Minister. Agapiti, Kiria Proedre, honorable members, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru această dezbatere. Mă bucur că domnul președinte Svoboda tocmai a venit. Îi voi urma sugestia și, bineînțeles, voi lua notă de toate preocupările și îngrijorările și comentariile exprimate. Și le voi comunica statelor membre și Consiliului. Dați-mi voie să vă asigur că împărtășim această convingere cu dumneavoastră și anume că mobilitatea în rândul studenților și Erasmus sunt uh, un element cheie pentru tineri. Doamna președinte, stimați colegi, am să vă rog să fiți mai liniștiți, să fiți mai respectuoși față de vorbitori și de ceilalți colegi. După cum spuneam, suntem de acord că mobilitatea studenților și programul Erasmus pentru tânăra generație fac parte din viziunea noastră pentru viitor și viziunea noastră cu privire la relevanța Europei. În ceea ce privește creditele de plată pentru 2012, după cum spuneam, Consiliul va Um, analiza um, rectificarea bugetară numărul 6 și va analiza um, numărul redus de credite prevăzut uh, pentru toate programele, inclusiv programul pentru formare pe, întregul, uh, pe întreaga durata vieții, inclusiv uh, Erasmus și Marie Curie. Vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință pentru a evita uh, situația de care ne temem cu toții, în care nu vom putea să ne respectăm angajamentele și nu vom mai putea asigura buna funcționare a programului Erasmus. În ceea ce privește 2013, Parlamentul European și Consiliul tocmai au început o procedură de conciliere pentru a atinge, a ajunge la un acord uh, cu privire la bugetul pentru anul viitor a programului pentru și, și programul este uh, pentru formare continuă este inclus. Ceea ce privește cadrul financiar multianual 2014-2020, înțelegeți că există o discuție, o negociere ce are loc și nu putem să anticipăm rezultatul acestora din punctul meu de vedere, Erasmus nu este periclitat. Nu putem permite ca acesta să, să fie în pericol pentru că îl susținem mult prea mult. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Mavroianis. Dragi colegi, la 12 fix votul va începe. Facem o scurtă pauză până atunci.